Se reia reuniunea. Doamnelor și domnilor, am fost informat că în cursul celui de-al treilea tur de scrutin a existat un incident la una din urnele de vot. Unul dintre membrii Parlamentului European a refuzat să se identifice la semnarea pe listă. S-a decis cu unanimitate anularea acestui vot de către Comisia de Numărare. Vă rog ca pentru ultimul tur de scrutin să aveți la dumneavoastră un document care să ateste calitatea dumneavoastră de deputat. Acum, în ceea ce privește rezultatele celul de-al treilea tur de scrutin, voturi exprimate 719, nevalabile 29. 690 de voturi valabil exprimate. Majoritatea absolută necesară este prin urmare la 346 de voturi. Doamna Forența a primit 55 de voturi. Domnul Lambert 53. Domnul Pitela 199. Domnul Rebega 44 doamna Stevens 58, domnul Tajani 291 de voturi dat fiind faptul că niciunul dintre candidați nu a întrunit majoritatea absolută a voturilor exprimate, se ajunge astfel într-un al patrulea tur de scrutin. În conformitate cu articolul 16, aliniatul 1 a regulamentului de procedură, în cel de-al patrulea tur de scrutin candidează doar acei doi candidați care au obținut în cel de-al treilea tur de scrutin cel mai mare număr de voturi care sunt, în ordine alfabetică, domnul deputat Pitela și domnul deputat Tajani. Am să întrerup acum reuniunea până la ora 20, când va avea loc cel de-al patrulea tur de scrutin.